africană. Sperăm așadar că situația se va îmbunătăți după doi ani extrem de dificili. Mulțumesc, închidem acest subiect și votul va avea loc cam peste jumătate de oră. Al doilea subiect pe ordinea de zi a acestei după amieze este Guantanamo, hotărârea iminentă privind pedapsa cu moartea. Și ca și în cazul precedent, îi voi da întâi cuvântul domnului Tenoc. Domnule președinte, grupul ECR consideră că pedepsa cu moartea ține, este o chestiune de conștiință pentru fiecare deputat. Avem o poziție comună referitoare la execuție, execuții în anumite uh, circumstanțe, însă milioane de cetățeni europeni sunt încă pentru pedepsa capitală. În această rezoluție se spune că această pedepsă a fost impusă unor unora din cei mai periculoși teroriști din lume care nu, nici nu au clipit când au omorât mii de oameni nevinovați. Cred că uh, cei din circumscripția mea au fost foarte afectați de atacurile Al-Qaeda de acum șase ani de la Londra. Terorismul global uh, duce la un război asimetric cu consecințe neprevăzute și este nevoie de o nouă jurisprudență la nivel internațional. Însă, um, închisoarea de la Guantanamo reflectă această situație tragică și reflectă faptul că Statele Unite poartă o parte disproporționat de mare a poverii războiului împotriva terorismului de la nivel mondial. Până la urmă e vorba de un, o țară care este o democrație și ne împărtășește valorile comune, însă trebuie să uh, se poarte corect, ținând cont de uh, garanțiile democratice și ideal în fața unor tribunale civile. Mulțumesc, doamna Ana Gomes. Europa se opune pedepsei cu moartea, care trebuie să fie eliminată și în altul reprezentat al Uniunii Europene și președinția poloneză, precum și toate statele membre, trebuie să ceară ferm ca uh, statele unite să excludă Uh, pedeapsa cu moartea ca opțiune în cazul proceselor deținuților de la Guantanamo cetățenul suedez, uh, cetățenul din Arabia Saudită trebuie să fie cel care stabilește acest standard. Acest lucru ar fi un caz nefericit atât pentru Statele Unite, cât și pentru lupta împotriva terorismului. Președintele Obama s-a angajat să uh, ducă la bun sfârșit moștenirea tristă a președintelui Bush președintele Obama trebuie să uh, facă pași concreți și să închidă Guantanamo, o zonă unde statele membre euro trebuie și pot să insiste mai mult. Congresul însă trebuie să-l ajute și să insiste pentru a schimba această decizie, pentru a instaura sistemul Comisiei Militare și, de asemenea, trebuie să schimbe hotărârea de a păstra închiși, fără termen limită, deținuți care nu sunt puși sub acuzație oficială. UE trebuie să fie foarte clar, uh, acuzații sau eliberații. Domnul Al-Mashiri este în custodia Statelor Unite de 9 ani și uh, susține că a fost păstrat într-un centru de, ținut într-un centru de detenție secret din Polonia. De aceea, președinția poloneză are responsabilitatea de a aduce justiție unei persoane care a fost supuse torturii, uh, care a fost închis ilegal și care acum este judecat în mod necorespunzător de un tribunal militar. E momentul ca lucrurile să fie corectate, atât în Statele Unite cât și în Europa. Mulțumesc! Cartonaș albastru din dom- partea domnului Cacimarec. Îl acceptați, domnul Gomeș? Da. Domnule Cacimarec. Am o întrebare pentru dumneavoastră. De unde ați primit aceste informații cu privire la închisorile secrete din Polonia? Nu există dovezi care să confirme că acest gen de închisori există în țara noastră. De unde ați primit informațiile, doamnă? Doamna Gomez? Domnule președinte, Parlamentul nostru a făcut o investigație cu privire la acest program și a mers în Polonia și în alte țări unde existau presupuse închisori secrete, Polonia și România. Între timp s-a aflat că s-a găsit ceva și în Lituania și există o investigație parlamentară care a început aici. Nu ne așteptăm de mai puțin de la președinția poloneză, ne așteptăm la o anchetă corectă, echitabilă, pentru a stabili care este adevărul în cazul acestor acuzații foarte grave. Mai văd două cartonașe albaștre, dar nu uh, oferim uh, cartonașe albastre ca răspuns la un alt cartonaș albastru, doar la intervenția inițială. Doamna Verghiat. Mulțumesc, domnule președinte. GUE a luat decizia de a nu se asocia acestei rezoluții privind Guantanamo. Nu condamnăm conținutul acesteia, dar mi se pare că tonul este foarte timid. Din partea mea, regret modul în care s-a lucrat la elaborarea acestei rezoluții. S-au luat foarte multe precauții de limbaj și s-a evitat condamnarea um, violențelor și atitudinii pe care o are un stat care se susține a fi cea mai mare democrație din lume și care totuși încă mai are sistemul pedepsei cu moartea trebuie semnalate încălcările drepturilor omului și drepturilor internaționale în această situație. Există persoane care nu, care încearcă să scape de uh, acest gen de, de pedepse și care trebuie să părăsească teritoriul american pentru a ieși de sub uh, această incidență. Persoane au fost torturate, inclusiv pe teritoriul european, în România, în Polonia, dar nu trebuie să spunem asta. Putem da lecții privind drepturile omului tuturor din lumea asta, dar noi nu suntem capabili să le respectăm pe teritoriul nostru. Uh, și în această rezoluție nu îndrăznim să spunem lucrurilor pe nume. Regret foarte mult acest lucru și sunt convinsă că nu așa vom aduce o evoluție a respectării drepturilor omului în lume. Da, trebuie să împiedicăm condamnarea la moarte a domnului Al-Nashiri. Mai sunt și alții, dar ar trebui să condamnăm mai ferm poziția Statelor Unite în acest domeniu, regretând cel puțin schimbarea de poziție a domnului Obama, mai ales în ceea ce privește tribunalele militare. Mulțumesc, domnule președinte.

Eu sunt împotriva utilizării uh, de standarde duble în privința drepturilor omului. Pentru unele state vorbim cât se poate de general și în legătură cu altele uh, ne referim la situații specifice. Această reuniune de pregătire a fost o caricatură și eu de aceea am plecat de la reuniune. Merci. Mulțumesc și acum domnul Preda. Ordinary speaking time. Da, mulțumesc mult Domnule Tanăc, haideți cu cartonașul albastru. Văd că ura dumneavoastră este dirijată împotriva Statelor Unite în acest război împotriva terorismului și nu împotriva pedepsei cu moartea. Grupul dumneavoastră niciodată nu s-a pronunțat împotriva Cubei sau nici măcar a Chinei. Doamnă Vergia. Domnule Tenac, vă rog să vă uitați la declarațiile mele privind Cuba. Eu am spus că condamn încălcarea drepturilor omului peste tot în lume, și în Cuba și în altă parte și nu dumneavoastră o să-mi dați lecții aici. Eu nu-i apăr pe creștini împotriva musulmanilor, ci apăr toate ființele umane de pe această planetă ca să trăiască în libertate și egalitate toate. Merci. Thank you. Now, Mr. Pre- Mulțumesc. Acum domnul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte

Domnule Preda, ce spuneți față de faptul că azi dimineață în Parlament mulți colegi, printre care chiar și eu, l-am ascultat pe domnul Thomas Amaberg, comisarul pentru drepturile omului de la Consiliul Europei și că uh, i s-a adresat o întrebare și el a spus limpede că a primit confirmarea în legătură cu uh, bănuielile grave privind existența unor centre secrete de detenție în Polonia, Lituania și România și a spus că se aștepta să urmeze o anchetă. Domnule președinte, credeți-mă că eu nu am nimic împotriva Statelor Unite, am numai admirație față de Statele Unite care apără statul de drept și drepturile omului și uh, trebuie să uh, fie clar uh, diferențiați de teroriști care nu au decât obiectivele contrare. Mulțumesc, domnule Preda. Mulțumesc mult, uh, doamna Gomes, și îmi dați ocazia să vă spun că regret foarte mult faptul că în toată această discuție nu dați niciodată crezare poziției autorităților române. Vă reamintesc că România e membră a Uniunii Europene și cred că putem să avem o minimă încredere în partenerii noștri. De altfel, vreau să vă reamintesc faptul că autoritățile române au pus întotdeauna la dispoziție toate informațiile de care a fost nevoie în aceste anchete internaționale au fost deschise tuturor investigatorilor aeroporturile de la otopeni de la bucurești de la constanța eh, baza eh, de la centrul satelitar de la eh, torrejon a fost întotdeauna o atmosferă de colaborare și nu există niciun fel de confirmare credibilă a acestor fapte. nu îneleg realmente de ce în acest joc al replicilor mereu uh, uh, menționate nu dați niciodată crezare autorităților dintr un stat partener. românia doamnă gomes este în uniune nu este uh, de confundat cu țările despre care vorbim aici în fiecare joi. Avem doar o jumătate de minut pentru răspuns, însă mai este un cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea doamnei Vergia. Vă, dacă l acceptați, mai primiți 30 de secunde ca să răspundeți. Doamna Vergia, care a fost întrebarea dumneavoastră? Domnul Preda se îndepărtează foarte mult de situația de care vorbim pentru a sprijini România, dar nu la asta mă refeream. Regret faptul că uh, a venit cu sugestii jignitoare în numele meu. Îmi pare rău, domnule Preda. Uh,

să spun dacă doamna vergiat s a simțit uh, vexată din această cauză îmi pare foarte rău regret acest incident. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte. rezoluția pe care presupun că în cele din urmă vom vota după această dezbatere intensă, este, cred eu, un bun exemplu cu privire la ce înseamnă să fim consecvenți cu principiile și valorile noastre. Acest Parlament s-a exprimat de mai multe ori împotriva pedepsei cu moartea, ori de câte ori acest lucru s-a întâmplat și de asemenea și cu privire la ceea ce înseamnă procesul de drept. Aceste drepturi fundamentale sunt miza în cazul Almașirii. Fiindcă ordinea de drept exclude comisiile militare și deja am criticat sistemul care nu îndeplinește niciun fel de standard internațional referitor la un proces echitabil. În acest caz, cetățeanul din Arabia Saudită riscă să fie pedepsit cu moartea uh, în urma unei decizii a unei comisii militare, deși în raportul din 2009 privind uh, extrădările extrajudiciare s-a solicitat să nu se um, dea nicio pedeapsă cu moartea de către o comisie militară. Grupul liberal rămâne hotărât să combată terorismul, însă fără a face concesii respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale. Mulțumim doamnei Weber. Acum doamna Lochbiller are cuvântul. Herr Comisar Oettinger. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, guvernul american anunțase că va închide Guantanamo. Însă, guvernul american nu a dat dovadă de coerență și nu a închis închisorile militare și comisiile milita militare care nu respectă niciun fel de standard de proces echitabil. Situația este și mai dramatică pentru că tocmai se va pronunța probabil o pedepsă cu moartea. Trebuie ca statele membre și instituțiile europene să facă tot ce pot ca să nu fie executat domnul al-Nashiri. Cerem din nou ca Statele Unite să pună un moratoriu, să adopte un moratoriu privind pedapsa cu moartea. În așa fel încât să se pună capăt acestei situații. 69 de state din lume aplică pedepsa cu moartea. Printre acestea, însă, se numără din ce în ce mai puține, ajungându-se la 58. Domnul al-Nashiri a fost deținut într-o închisoare secretă în Polonia și a fost torturat. Noi, europenii, trebuie să ne asumăm răspunderea față de această încălcare gravă a drepturilor omului. Dacă nu vorbim despre acest lucru și asigurăm uh, scăparea celor responsabili, facem un lucru foarte grav. Dezbaterea de astăzi arată că nu trebuie să ne uh, aruncăm într-o dezbatere privind sentimentele antiamericane sau antieuropene. Trebuie să rămânem la fapte și aici aș dori să mă refer la sursele citate de doamna Gomez comisia de la comisia responsabilă pe fond au fost prezentate probe conform cărora într-adevăr au existat centre de detenție secrete în Polonia unde au avut loc acte de tortură. Președintele, domnul Posel din partea PPE. Die USA sind nicht die größte Demokratie, wie gesagt wurde, sondern die dritte. Mulțumesc. Statele Unite nu sunt prima democrație din lume, ci a treia. Uniunea Europeană trebuie să intervină în acest domeniu pentru că uh, Problema este mult prea gravă. S-a spus uh, pe bună dreptate că parteneriatul nostru cu Statele Unite trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului. Guantanamo însă încalcă dreptul internațional. Uh, e vorba de o zonă unde dreptul internațional nu se aplică și ne opunem comisiilor militare. Noi uh, susținem statul de drept, ne batem, ne luptăm pentru dreptul la viață și pedapsa cu moartea nu poate fi conciliată cu acest drept la viață. Drepturile omului sunt încălcate la Guantanamo și trebuie să spunem foarte clar unui aliat ca Statele Unite că nu vom mai accepta o astfel de situație. Și toate partidele au adoptat această poziție, aceasta este poziția și a Partidului Popular European. Guantanamo trebuie să fie închisă, chiar și teroriștii au dreptul să beneficieze de respectarea drepturilor omului, dar trebuie să facă obiectul unei uh, pedepse echitabile și asta în cadrul primordialității dreptului și a statului de drept. Mulțumesc. Uh, un cartonaș albastru de la domnul Tenoc. Sunteți dispus să-l acceptați? Domnul... Uh, Am foarte mult uh, respect uh, pentru Statele Unite, însă din punctul meu de vedere India este cea mai mare mm, democrație din lume. Uniunea Europeană nu a fost însă niciodată descrisă ca o țară. Asta este viziunea grupului dumneavoastră, că Uniunea Europeană este văzută ca o țară, la fel ca Brazilia, India și celelalte mari democrații ale lumului. Domnule Posol, puteți răspunde, vă rog? Winston Churchill a spus că trebuie să creăm ceva care se va numi Statele Unite ale Europei. Următorul uh, vorbitor, domnul Palechis, uh, socialdemocrați. The continued Domnule președinte, existența continuă a pedepsei cu moartea în Statele Unite și situația de la Guantanamo subminează legitimitatea Statelor Unite ca partener al nostru în ceea ce privește protecția drepturilor omului. Apreciez apelurile președintelui Obama pentru a închide Guantanamo, însă trebuie să vedem și acțiuni concrete din partea guvernului american pentru a răspunde acestor inițiative și pentru a reforma sistemul care se ocupă de dețiuni sancțiuni, în special în cazul pe care îl discutăm. Sincer vorbind, este imposibil să explicăm cetățenilor europeni sau oamenilor din întreaga lume de ce pedeapsa cu moartea eliminată în Ucraina, Rusia, Azerbaijan și peste tot în Europa, cu excepția Belarusului, continuă să existe în Statele Unite. Nu cred că va trece mult timp până când vom primi vești bune și din partea Statelor Unite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Paleschis, doamna Șache, din partea liberalilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, cred că nimeni nu va fi împotriva faptului că terorismul trebuie împiedicat și suspecții trebuie aduși în fața justiției într-un uh, proces corect. Însă, în acest așa numit război împotriva terorismului, riscăm să compromitem tocmai valorile pe care spunem că le apărăm împotriva terorismului. Dacă permitem să se erodeze drepturile și principiile fundamentale, înseamnă că îi lăsăm pe teroriști să câștige. Dacă acționăm inechitabil și fără ă, dreptate, suntem mai puțin credibili. Declarația privind sfârșitul războiului împotriva terorismului a fost o declarație ă, epocală a președintelui Obama. Însă, trebuie să fie și pusă în practică și noi, în Europa, trebuie să arătăm clar că nu dorim nimic mai puțin și să arătăm clar că dorim să nu se producă acte uh, ca tortura pe teren european. Dorim cele mai înalte standarde și dorim să deschidem aceste pagini întunecate ale istoriei recente a Uniunii Europene. Asta înseamnă că trebuie să vorbim despre statele implicate, chiar și aici în Parlament, unde pare să fie dificil încă. UE și SUA trebuie să continue să colaboreze ca să răspundă uh, celor mai mari presiuni din lumea aceasta și celor mai mari amenințări. Însă, pot să vă spun că uh, sunt mândră că pedepsa cu moartea este total interzisă în Europa și uh, dacă o lăsăm să se întâmple în alte părți, ne pierdem credibilitatea în lume. Haideți să ne susținem valorile, respectul pentru drepturile omului, indiferent dacă e vorba de relații cu prieteni sau cu dușmani. Mulțumesc, doamnă Șache. Urmează doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au reamintit că luarea în considerare a drepturilor omului trebuie să se bazeze pe un tratament nediscriminatoriu al tuturor încălcărilor, oriunde s-ar întâmpla ele și asta se aplică și uh, apariției sau uh, provocărilor în interiorul sau în exteriorul Uniunii Europene. Și cred că a venit momentul ca Parlamentul European să se uite mai bine la care este implicarea posibilă a statelor membre ale Uniunii Europene în aceste cazuri de uh, torturi uh, ale unor prizonieri pe teritoriul lor. Cred că trebuie să aducem lumină în acest subiect și astfel să putem lupta împotriva mm, afirmațiilor nejustificate și suspiciunilor neargumentate. În această dimineață, domnul Thomas Hammerberg uh, um, a explicat că această uh, situație nu este una care s-a încheiat, este în curs și Parlamentul trebuie să coopereze cu Consiliul Europei pe acest uh, subiect deosebit de important. A fost doamna Hautala în numele verzilor și acum dau cuvântul domnului Murphy care vorbește în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Ipocrizia puterilor imperialiste și dublele standarde privind drepturile omului sunt grafic demonstrate cu privire la ce se întâmplă în Guantanamo. Dosarele Wikileaks ne-au oferit o imagine și mai clară a abuzurilor imense ale drepturilor omului care au loc acolo. Utilizarea procesului de waterboarding sau al torturii pentru a obține informații. De asemenea, s-a arătat că sute de oameni erau deținuți în Guantanamo fără dovezi clare împotriva lor și tot Totuși, Barack Obama nu doar că a renunțat la promisiunea sa de a închide acea închisoare îngrozitoare, ci acum a aprobat reluarea proceselor militare pentru deținuți. Această gură de iad trebuie să fie închisă de îndată și toți deținuții trebuie să aibă acces la un proces echitabil în fața unui tribunal civil și toate închisoarele secrete eh, CIA din Europa trebuie încheiate. Utilizarea aeroportului Shannon din Irlanda pentru aceste operațiuni trebuie să fie încheiată și eh, pedepsa cu moartea trebuie eliminată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Murphy. Am văzut un cartonaș albastru din partea domnului Preda. Sunteți eh, dispus să acceptați, domnule Preda, vă rog. Aș vrea să întreb pe domnul Murphy dacă poate să evoce foarte rapid i felul în care sunt torturai prizonierii politici în cuba. domnule murphy dacă doriți să răspundeți. Ca și răspunsul doamnei Vergie, nu sprijin tortura, încălcarea drepturilor omului nicăieri în lume. Aici este vorba despre Guantanamo astăzi. Vorbim despre închisori secrete, vorbim despre încălcări flagrante ale drepturilor omului și acest lucru se întâmplă în cea mai mare putere imperialistă din lume, Statele Unite, și ei trebuie să fie condamnați în acest sens. Mulțumesc. Următorul vorbitor este contele de Dartmouth. Aveți cuvântul but let's put it in... Haideți să punem lucrurile în perspectivă. Totalul de deținuți de la Guantanamo de la deschiderea acestei închisori este de 775. Dacă vă uitați în hemiciclu acum, aici ar fi loc pentru toți 775 de oameni care au fost vreodată închiși la Guantanamo. Sigur că acest Parlament este preocupat de libertățile individuale și de procesul corect legis al înfăptuirii dreptății, dar trebuie să recunoaștem că unii deținuți au probleme. De exemplu, un cetățean britanic a fost arestat pe câmpul de luptă din Afganistan pentru că purta uh, arme uh, destinate talibanilor și a explicat că se afla în Afganistan ca să urmeze un curs de calculatoare. temerile Parlamentului față de uh, scurtimea procesului uh, judiciar de la Guantanamo uh, sunt impresionante. Însă, atenție, în uh, lume ar fi mai, am face mai mult bine dreptății dacă ne-am interesa mai mult de operațiunile mandatului european de arestare. Acesta, prin natura sa, de, ocolește sistemele de protecție juridică, permițând arestări arbitrare și 500 de milioane de cetățeni europeni sunt expuși la acest pericol și nu doar 775 de deținuți de la Guantanamo. Thank you. Now I will... Mulțumesc. Domnul Silvestris. Domnule președinte, acum cinci zile am aflat că cinci presupuși autori ai atacurilor din 11 septembrie au fost puși oficial sub acuzare pentru a doua oară și astfel administrația Obama a deschis în mod oficial posibilitatea de a organiza un proces în fața Comisiei eh, Militare de la Guantanamo. În ceea ce privește toate atacurile teroriste, trebuie să le condamnăm. Trebuie să condamnăm terorismul fundamentalist, dar trebuie să se invoce abandonarea pedepsei cu moartea în toate cazurile, în orice împrejurare. Spun acest lucru pentru că ne opunem oricărei încălcări a drepturilor omului, întotdeauna și oriunde aceste încălcări au loc. De fapt, am denunțat și încălcarea dreptului lui Guillermo Farinas de a veni aici, la Strasbourg pentru a primi premiul Sakharov. Farinas, colegii din GUE n-au vrut să primească preț, premiul Zaharov, spunând că această desemnare este o nimic altceva decât o manipulare politică. Domnul Henning urmează. Mulțumesc exemplul tip al modului în care drepturile omului sunt instrumentalizate de către Uniunea Europeană. Iată, refuzăm să condamnăm Statele Unite în mod deschis față de atitudinea criminală pe care o manifestă în Guantanamo și punem în cauză responsabilitatea unor state membre ale Uniunii Europene care au negat uh, în mod formal uh, cazurile de tortură în închisori uh, secrete pe teritoriul lor. Cum mai este posibil ca niște mm, oameni să fie mm, închiși și torturați în mod abuziv în uh, închisorile din Statele Unite, când uh, pentru alte țări uh, votăm sancțiuni și îi acuzăm? Statele Unite nu sunt o problemă atât de mare atunci pentru noi. Noi apărăm universalitatea drepturilor omului și atitudinea noastră trebuie să fie ghidată de voința de a-i servi pe oameni orice încălcare a drepturilor omului trebuie să fie judecată în același mod în care i-am judecat și pe acele, le-am judecat și pe acele state membre care s-ar putea dovedi vinovate de uh, complicitate. Trebuie să punem capăt torturii în numele războiului antiterorism. Și trebuie să repetăm baza de la Guantanamo trebuie să fie închisă și trebuie restituită integralitatea teritoriului Cubei. Mulțumesc! Mulțumesc, trecem la intervențiile Catch the Eye. Îl văd pe domnul Cucan, care dorește să ia cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Dreptul la viață ocupă un loc foarte important printre drepturile omului. Pedepsa cu moartea nu are ce căuta în societățile democratice. Astăzi, Europa e singura regiune din lume în care pedepsa cu moartea nu își găsește locul, cu trista excepție a uh, Belarusului. Doresc să subliniez că Uniunea Europeană rămâne puternic angajată pentru uh, abolirea pedepsei cu moartea peste tot în lume. Nu există niciun fel de îndoială. Relația transatlantică este uh, de nepre, neprețuită pentru Uniunea Europeană, la fel și combaterea terorismului dar doresc să profit de ocazie pentru a susține apelul față de autoritățile americane de a nu impune pedepsa cu moartea în cazul lui Abn al-Rahim al-Nashiri. În concluzie, vreau să mă alătur tuturor colegilor care au solicitat statelor care mai uh, au în vigoare pedepsa cu moartea să urmeze modelul european să o scoată în afara legii și să facă din abolirea pedepsei cu moartea o valoare universală. Toate execuțiile trebuie condamnate indiferent de locul unde se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan, doamna Crețu! Uh, to enter into the year last, uh... Domnule președinte, nu vreau să încep o controversă, vreau doar să spun că sunt de acord cu colegii mei care au spus că atunci când aducem acuzații așa de grave unei țări, trebuie să ne asigurăm că avem toate informațiile necesare. Nu e vorba de duble standarde, ci de onestitate și de informare profesională. În ceea ce privește subiectul nostru, sigur, este responsabilitatea Statelor Unite să respecte dreptul de cetățenilor și obligația morală de a elimina pedepsa cu moartea. Relațiile trans transatlantice se bazează pe valori comune și sper că autoritățile americane vor fi mai deschise angajamentului cerut de Uniunea Europeană. Colegului meu, domnul Preda, Uh, faptul că avem această poziie legată de abolirea pedepsei cu moartea nu înseamnă că uh, subevaluăm parteneriatul strategic pe care îl avem cu statele unite ale americii pe care ni l uh, dorim atât pentru uniunea europeană cât i pentru ările noastre. nu numai dumneavoastră grupul popular ci i pentru grupul socialist relaiile cu statele unite reprezintă o prioritate i vor reprezenta i de acum înainte. mulumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul Preda văd că dorește să intervină, dar în procedura intervențiilor spontane nu avem cartonașe albastre această procedură. Plus, ați avut timp să interveniți deja de mai multe ori. Domnul Romeva Irueda nu a intervenit. Vreau să întăresc un caz emblematic uh, al domnului Al Nashiri, care nu este important numai pentru că a fost închis la Guantanamo, dar este uh, unul dintre cele două nume despre care s-a vorbit că ar fi fost uh, torturat și închis în uh, Europa și mai precis pe teritoriul polonez. Consider că este foarte important ca rezoluția finală să ceară o investigație cât mai completă în statele membre pentru a vedea dacă s-au făcut vinovate de complicitate în aceste programe de predări extraordinare. Sigur, chiar dacă mm, sugerăm aici uh, o amnistie, trebuie să facem uh, legătura cu raportul uh, Tribunalului Internațional, Penal Internațional. Astfel, este foarte important să păstrăm acest subiect pe agenda Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem confruntați acum cu un exemplu trist de duble standarde. Vedem în această dezbatere că se vorbește despre încălcarea drepturilor omului din partea uh, autorităților americane și de detenții ilegale, de uh, refuzul de a oferi un proces corect și de pedeapsa cu moartea. Și majoritatea acestor încălcări au fost făcute cu complicitatea dovedită a unor state membre ale Uniunii Europene. Din păcate, în propunerea aceasta de rezoluție comună nu se găsește nici măcar un cuvânt de condamnare a SUA sau a statelor europene complice uh, la aceste acțiuni. Aș dori însă să spun că uh, avem acum mai mult decât uh, exigențe, avem adevărate solicitări și trebuie să constatăm că în rezoluție se pune accentul pe relațiile transatlantice foarte importante pentru Uniunea Europeană. Este regretabil, trebuie să fie închis Guantanamo și de asemenea trebuie să se ceară ca uh, Cuba să-și recapete suveranitatea teritorială. Doamna Corhola. Kiitos, arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, cu toții suntem de acord în a spune că Uniunea Europeană trebuie să continue să uh, susțină lupta împotriva terorismului. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că acest război, această luptă, nu se face în detrimentul drepturilor omului. Uniunea Europeană de mult timp se opune pedepsei cu moartea și acest lucru este valabil și în cazul domnului al Nashiri. Există două principii pe care trebuie să le avem în vedere. Lupta împotriva pedepsei cu moartea, dar trebuie să vedem și care sunt cauzele terorismului. După cum știți, relațiile noastre transatlantice se bazează pe valori care sunt valori universale, justiție, echitate. Statele Unite, în consecință, trebuie să închidă Guantanamo, trebuie să pună capăt acestei comisii militare și să se asigure că se face tot ce trebuie în domeniu. Mulțumesc, mai sunt doi vorbitori, domnul Kaczmarek primul. Przewodniczący, wielu posłów mówiło o dowodach na Mulțumesc. Mulți colegi au spus că există dovezi ale acestor închisori secrete ale CIA în România și Polonia. Ați spus că aveți dovezi că s-au aplicat măsuri de tortură. Puteți să ne transmiteți aceste dovezi? Puteți să transmiteți aceste dovezi procuraturii din Polonia? Pentru că Aveam în curs o anchetă și am fost sprijiniți de Fundația de la Helsinki și dacă aveți dovezi, sigur că acestea ar fi extrem de utile pentru procuratura din Polonia și ar fi bine să le investigheze și ei. Știu că în mandatul anterior a existat o comisie specială în acest parlament și unul dintre membrii vorbește acum în fața presei poloneze și spune că Parlamentul European a identificat dovezi conform cărora au existat cu adevărat închisori secrete în Polonia. Spune că există un document, i s-a cerut să arate acel document și a răspuns că de fapt nici nu l-a văzut, dar a auzit despre existența lui. Mulțumesc și acum doamna Esaia în încheiere. Puhemies, arvon kollegat, täytyy sanoa, että osittain tämä Dragi colegi, vreau să vă spun că această dezbatere referitoare la uh, Guantanamo a luat forma unei dezbateri politice, dar asta nu ajută la îndeplinirea obiectivelor rezoluției comune. În acest hemiciclu suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană dorește să apere drepturile fiecarei persoane, uh, drepturi la o judecată echitabilă și de aceea ne opunem ferm pedepse cu moartea oricare ar fi Uh, crimele pentru care o persoană este urmărită în instanță, pentru care este vinovată. Au fost menționate aici acuzațiile împotriva lui Al-Nashiri, sunt grave. Este acuzat de acte de terorism în care au fost omorâți oameni și cu această propunere de rezoluție comună dorim să spunem clar că nu acceptăm astfel de acte în niciun fel, nu apărăm și sau susținem terorismul, dar dorim ca fiecare persoană să aibă dreptul la o judecată echitabilă, la un proces echitabil și susținem că este nevoie să fie eliminată final pedeapsa cu moartea. Acum am să dau cuvântul Comisiei Europene. Domnule Oettinger. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, Uniunea Europeană lucrează în strânsă cooperare cu Statele Unite în lupta împotriva terorismului, însă constatăm că în acest context trebuie să acordăm o importanță sporită respectării drepturilor omului. Anul trecut, Statele Unite și Uniunea Europeană au redactat o declarație în care se spunea că lupta împotriva terorismului trebuie să se ducă cu respectarea statului de drept și a ordinii de drept. Toate procesele împotriva deținuților trebuie să aibă loc cu respectarea ordinii de drept și garantând o procedură echitabilă. Uniunea Europeană solicită de mai mulți ani închiderea închisorii de la Guantanamo. Detenția prelungită, fără să existe un proces, nu este ceva care să meargă mână în mână cu ordinea de drept. În consecință, Uniunea Europeană se bucură de faptul că a fost anunțată închiderea închisorii de la Guantanamo, cel puțin într-o primă fază. Am fost de acord cu Statele Unite să primim o serie de deținuți din Guantanamo în anumite state membre din Uniunea Europeană am uh, fost dispuși să ajutăm Statele Unite să cooperăm cu aceștia pentru a facilita închiderea Guantanamo. Însă, în ciuda acestor lucruri în martie anul acesta, un decret al președintelui american a permis menținerea în detenție a deținuților de la Guantanamo și sperăm că, în ciuda acestor lucruri, Congresul va hotărâ închiderea rapidă a Guantanamo. Uniunea Europeană și statele sale membre resping această situație. Este o poziție pe care o apărăm și o susținem în relațiile cu toate țările din lume. Conform orientărilor Uniunii Europene cu privire la pedepsa cu moartea, solicităm în mod expres Statelor Unite să abolească pedepsa cu moartea la nivel federal și la nivelul statelor din Statele Unite. Ne preocupă soarta fiecărui deținut care ar putea să fie condamnat la moarte. Presupunem că Statele Unite încă nu au hotărât dacă al-Nashiri și alți cinci deținuți vor fi condamnați la moarte sau nu. Vă garantez că Uniunea Europeană urmărește îndeaproape procedura în aceste cazuri și solicităm ca procedura aplicată să fie una echitabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Discuția referitoare la Guantanamo s-a încheiat. Vom vota imediat după ce terminăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, referitor la Ucraina, cazul Iuliei Timoșenko și al altor membri ai fostului guvern.